Le... Și începem imediat cu raportul colegului nostru, Riche, privitor la măsurile de raționalizare pentru a progresa în ceea ce privește realizarea rețelei transeuropene de transport. Domnule Riche, dragi colegi, vreau în primul rând să vă felicit pentru încheierea unui acord provizorii cu Consiliul la acest raport. Și v-aș ruga, de asemenea, să ne faceți o prezentare a negocierilor. Aveți cuvântul. Merci, merci, doamna la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Să reamintesc pe scurt care sunt cauzele întârzierii legate de realizarea marilor infrastructuri la TNT. Asta nu ține neapărat de probleme financiare, ci de dificultăți administrative și tehnice întâmpinate de statele membre. Și asta explică că doar 23% din creditele facilitate au fost angajate de către Comisia Europeană. Deși 100% din credite fusese votate și primiseră autorizația. Deci vedem că nu e suficient doar să se libereze creditele, problemele legate de dificultățile tehnice și administrative țin de statele membre și asta nu face decât să îngreuieze foarte mult lucrurile. Și asta e și mai greu de acceptat în vremurile actuale, când vom avea nevoie de mari investiții de infrastructură pentru redresarea economiei, deci rețelele vor trebui completate. Textul e foarte dificil, a fost foarte dificil de la bun început, deoarece poziția Parlamentului era foarte îndepărtată de cea a Consiliului. Mă gândeam că nici măcar n-avea rost să deschidem negocierile, dat fiindcă de îndepărtate erau pozițiile noastre. Președinția croată, care țin să-i mulțumesc, a insistat foarte mult pentru a încerca să avansăm pe acest text extrem de greu. Deci îi mulțumesc încă o dată președinției croate și, bineînțeles, ne mulțumesc și colegilor mei raportori din umbră, care au fost foarte prezenți, s-au implicat foarte mult în ciuda greutăților legate de izolare, de carantină. Uneori ne-am văzut în persoană, uneori pe cale virtuală și astfel am putut negocia la negocieri și am putut avansa și la trialoguri, deoarece a început o nouă rundă de trialoguri, parțial cu prezență fizică și parțial cu prezență digitală. A fost nevoie de trei trialoguri pentru a ajunge și foarte multe reuniuni tehnice care au avut loc între timp. Și țin să le mulțumesc echipelor noastre, dar ce într-adevăr a fost foarte greu. Acum, până la urmă, ce am obținut? În primul rând, asta cred că e esențial, faptul că proiectele vor fi toate uh, primite la un ghișeu unic, un one-stop shop, o uh, autoritate unică care va primi, va vedea dosarul de la început la sfârșit și va uh, acompania totul până la sfârșit. Deci nu, deci vom avea un loc care va concentra toate procedurile și va coordona toate autoritățile administrative care pot fi implicate, fie că e vorba de autorități, fie că e vorba de drepturi fiscale, de mediu, uneori complexitatea este foarte ridicată. Deci acest ghișeu unic One Stop Shop a fost obținut, ceea ce e esențial. În al doilea rând, calendarul, termenul, care e de 4 ani și care poate fi prelungit încă o dată, în mod justificat, pentru o perioadă de 2 ani. Acest termen a fost foarte important, deoarece știm că în majoritatea cazurilor și marea statelor membre, termenul era mult peste asta, era de 10-12 ani. Însă când dai unui proiect de infrastructură un termen de 12 ani, se tuplează prețul, partenerii financiari ajung să fie descurajați, reglementările tehnice uh, evoluează, ceea ce face că cam jumătate din proiecte de infrastructură dau greș, dispar practic din peisaj din cauza constrângerilor administrative, tehnice și de reglementare sau de natură financiară care devin incompatibile la un moment dat. Deci, ghișeu unic, termen de 4 ani și, în sfârșit, sfera de aplicare. Aici, Consiliul vroia o sferă foarte redusă, doar câteva proiecte, însă noi vrem aici integralitatea uh, rețelei principale cu toate anexele. Până la urmă s-a ajuns la un compromis, avem toată rețeaua principală cu anexele peste 300 uh, de, mii de, 300 uh, de milioane mă scuzați, de euro pentru lucrări. Vă amintesc că majoritatea sumelor sunt uh, imense, dar asta de fapt nu e foarte mult. Deci cumva sfera de aplicare până la urmă a ajuns să fie pe placul Parlamentului European. În schimb, Consiliul a solicitat ca ceea ce era regulament, bineînțeles, să devină directivă. Noi am fost de acord, însă trebuie spus că a fost destul de justificat, deoarece uh, ceva ce are de-a face cu uh, dreptul administrativ a statelor membre nu are cum să fie să facă obiectul unui regulament. Deci directiva era mai adaptată ca instrument juridic. Și ultima problemă, proiectele transfrontaliere, transfrontaliere. Noi ne doream să se înființeze o autoritate unică transfrontalieră pentru fiecare proiect transfrontalier. Din păcate, nu a fost posibil. Statele membre uh, au fost foarte ostile în această privință, a fost o linie roșie pentru ele. Am obținut, totuși, ca statele să încerce să alinieze în timp și spațiu ghișeul unic uh, pe fiecare parte a frontierei și să se recomande, atât am reușit, nu mai mult, să se recomande uh, ca o entitate transfrontalieră unică să fie desemnată de statele membre de către cele două ghișee unice, însă din păcate nu este o obligativitate. Ah, deci pentru a obține o consolidare a rolului coordonatorilor. Ce putem crede per total? Deci pentru prima oară <laughs> am reușit cumva să ne impunem să intrăm pe terenul dreptului administrativ al statelor membre. E ceva nemai văzut de la înființarea Uniunii Europene. Deci e un progres considerabil. Al doilea lucru, am obținut un ghișeu unic și niște termene obligatorii mai constrângătoare și asta e foarte important pentru toată rețeaua ă, transfrontalieră și acel prag de 300 de milioane. Acum eu aș spune că în ansamblu, pe ansamblu, Parlamentul a reușit să-și apere poziția inițială, a știut să o facă, am obținut ce era esențial, am reușit la un acord pe care sper eu să sprijine Parlamentul European și Comisia de Transporturi, e un progres real, zic eu, față de situația actuală și care ar trebui să înlesnească foarte mult eh, realizarea fizică a marilor proiecte de infrastructură în cadrul rețelei TNT. Eu consider că acest text e la fel de important ca și facilitatea conectarea Europei. Deci nu e suficient să votezi credite, trebuie de asemenea să te dotezi cu mijloace necesare pentru a transpune totul în realitate. Deci, de aceea textul acesta este un pas înainte uh, foarte important. Deci iată, doamnă președinte, ceea ce am ținut să vă spun și sunt la dispoziția noastră pentru orice întrebări. Mulțumim foarte mult, domnule Riche, pentru informarea dumneavoastră foarte exhaustiv. Aveți întrebări acum, dragi colegi? Nu? Bună ziua, doamnă Van Bremt! Sunteți bine? Deci nu aveți întrebări, trecem la următorul punct. Vă mulțumim încă o dată, domnule Riche, pentru întreg raportul. Un raport care e <laughs> mai mult decât profesional, Mă uit la asistentul dumneavoastră de departe. Mă gândesc și la asistenții dumneavoastră, bineînțeles. Haideți acum să trecem la punctul legat de înființarea cadrului necesar pentru a obține neutralitatea climatică și modificarea regulamentului 1999 pe 2018, faimoasa lege a climei. Știți că această propunere e în centrul Green Deal-ului și în centrul eforturilor noastre pentru neutralitatea carbonului. Transporturile trebuie să intre în această foaie de parcurs, deoarece reprezintă cam 30% din gazele cu efect de seră. Am zis sare, spune doamna președinte, mă scuzați. Da. Seră, sare, seamănă. Gaze cu efect de seră, repet, și e singurul sector care din 1990 nu și-a redus uh, emisiile. Deci trebuie aici să accelerăm lucrurile și cred că această lege ar trebui să aibă un impact major pentru ca transportul de mâine să fie mult mai sustenabil. Și sustenabil nu e doar un cuvânt uh, care sună frumos, ci înseamnă să lucrezi la o nouă concepție a transportului și mobilității de mâine, a viitorului, care să respecte mediul înconjurător. Și acum, îi mulțumesc doamnei uh, Metz, raportarea noastră, pentru că se află aici și vă dau cuvântul pentru a ne prezenta pe scurt acest proiect de aviz, uh, amendamentele înaintate și după ce veți fi încheiat vom avea o discuție cu raportorii din umbră și cu toți ceilalți colegi care vor dori să intervină. Și de asemenea vom avea un reprezentant al Comisiei Europene. Deci, doamnă Tilimes, aveți cuvântul. Mulțumesc! Eh, content d'être ici Mulțumesc, doamna președinte, mă bucur să fiu aici. Voi continua în limba engleză. Ne confruntăm cu o urgență climatică. Pentru a evita schimbările climate, climatice accelerate și o scădere masivă a biodiversității, trebuie să reducem cât se poate de repede emisiile de CO2. Pandemia corona ne-a învățat cum să acționăm în timp de criză. Ne-am schimbat uh, în mod drastic uh, obiceiurile și brusc uh, plănuim să investim milioane pentru a salva economia. Acum trebuie să facem același lucru pentru criza climatică. Pentru a răspunde la această provocare, Comisia a prezentat obiectivul ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Regulamentul, reglementarea în domeniul climatic este o cheie pentru Green Deal pentru că pune în lege această neutralitate climatică. Iar această lege va sta, o bază, va, va sta ca bază pentru, următoare, pentru toate acțiunile viitoare în domeniul uh, climei uh, în următoarele decenii. Este deci esențial ca și trans să aibă o opinie. 30, 37% uh, din emisiile UE sunt din domeniul transportului, iar emisiile în domeniul transportului nu au scăzut, așa cum s-a întâmplat în alte sectoare. Emisiile sunt în continuare mult mai ridicate decât în 1990. Avem nevoie de o transformare profundă a întregului sector. Asta constituie provocări pentru șosele, aviație, um, transport uh, maritim, fluvial și așa mai departe. Trebuie să reducem emisiile la o viteză nemai întâlnită, în conformitate cu programul uh, Națiunilor Unite de Mediu, emisiile trebuie să înceapă să scadă cu 7,6% în fiecare an, pe an, în fiecare an, începând cu acest an. În raportul meu am sugerat să consolidăm obiectivele climatice. Uniunea Europeană trebuie să atingă neutralitatea climatică până în 2040, cel târziu, și să crească țintele pentru 2030 la cel puțin minus 65% uh, la sută uh, emisii față de 1990. Acest obiectiv trebuie să fie atins de fiecare stat membru individual. De asemenea, am inclus prevederi pentru reducerea emisiilor din uh, aviația internațională și din uh, domeniul maritim. Cele două sectoare sunt cele în care emisiile cresc cel mai mult. Uh, iar măsurile actuale pentru a reduce emisiile sunt insuficiente. Propun deci ca Comisia să propună un set de legislație cuprinzător pentru a ne asigura că sectorul aviatic și maritim um, se aliniază cu obiectivele legii cu privire la climă. Propun de asemenea să extindem domeniul de aplicare al uh, regulamentului pentru a include și uh, alte efecte pe lângă schimbările, pe lângă emisiile de gaze de efect uh, de seră din aviație. Deoarece um, aviația produce multe alte daune, nu numai emisiile. Un alt element cheie pentru succesul acestei legi este includerea unui uh, organism consultativ independent pentru partea științifică. Un studiu a arătat că un astfel de Consiliu Științific Independent este esențial pentru a sprijini crearea unui. Uh, susținem uh, crearea unui astfel de um, organism consultativ. Ar, ar fi vorba de așa numitul IPCC iar el ar face recomandări statelor membre um, în, în conformitate cu legea climatică. Ar fi vorba de un așa numit grup european independent privind schimbările climatice, IPCC. Am propus uh, la amendamentele depuse câteva compromisuri uh, pe care le-am discutat la prima noastră reuniune a raportorilor din umbră săptămâna trecută. Aș dori să încep prin a mulțumi tuturor raportorilor din umbră pentru munca foarte constructivă efectuată până acum și de asemenea le mulțumesc și consilierilor pentru, și uh, secretariatului TRAN pentru munca foarte eficientă depusă. Într-adevăr, până acum am discutat țintele ambițioase pentru 2030-2040. Am discutat și responsabilitatea statelor membre, am discutat misiunea precisă a Comisiei TRAN, am discutat despre um, diferitele sectoare și uh, problemele specifice, am discutat despre integrarea unei clauze de revizuire eventuală și am fost de acord să eliminăm actul delegat cu privire la tra- trajectorie. Traiectorie, mă scuzați. Sunt uh, convinsă că um, Comisia uh, TRAN trebuie să transmită un mesaj clar către celelalte comisii și uh, cred că uh, avizul nostru trebuie să fie luat în considerare. Vă mulțumesc foarte mult. Aștept uh, să ascult observațiile și comentariile dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Tili. Trecem la dezbatere. Începem cu domnul Salini, în sfârșit întors în comisia noastră. Bine ați venit! Thank you so much, Tilly, for your work. And if you allow me... Mulțumesc pentru muncă. Mulțumesc, Tili, pentru uh, muncă. Voi continua în limba mea maternă. Mille pe țin să vă mulțumesc uh, din inimă pentru munca efectuată până acum. Nu e ușor și, ca de obicei, uh, am ajuns uh, de multe ori la o confruntare puternică în legătură cu aceste subiecte. Eu știu că nu va fi ușor să ajungem la un compromis, însă vă mulțumesc pentru modul în care ați inițiat lucrările. Cred că suntem pe făgașul pe cel bun. Deschid o paranteză. Dimineața asta nu am putut participa la discuțiile cu privire la TNT și îmi permit uh, să intervin asupra acestui subiect acum din nou, deoarece eu cred că declarațiile curții de conturi ar trebui să ne dea de gândit. Eu am reușit, eu am făcut în public o declarație împotriva uh, a ceea ce a spus Curtea de Conturi, care vorbește de niște studii de o bază economică, însă nu e fiabil. Eu cred că ar trebui să revenim asupra acestui subiect, deoarece uh, Uh, cifrele care sunt prezentate pentru proiectul Torino-Lyon nu sunt deloc fiabile. Deci e ceva legat de poziția Curții de Conturi, deci țin să subliniez asta. Acum, referitor la discuția cu privire la legea climatică. Din punctul meu de vedere, e o discuție care um, a ajuns la un bun echilibru. Vorbesc despre propunerea Comisiei Europene. Să nu uităm că în mandatul anterior noi ne-am străduit foarte mult să acceptăm ținta de 40% la care exista o evaluare de impact. Acum venim cu, avem o propunere care merge de la 50 la 55%. Pentru cele 27 de state europene, eu cred că mm, ștacheta este foarte sus, provocarea este foarte mare. Ne confruntăm cu multe alte probleme. COVID-ul, uh, iată, a pus la grea încercare rezistența economică a continentului nostru. Haideți să nu profităm prea mult de pe urma răbdării companiilor noastre. Locurile de muncă nu se creează prin decret, ci prin uh, implicarea companiilor și în Uniunea Europeană, companiile au știut să facă față marilor provocări, cum ar fi uh, durabilitatea. De aceea eu îmi doresc ca raportoarea să accepte să nu meargă mai departe de propunerea comisiei uh, cu privire la obiectiv 50-50% și sunt complet de acord cu ce spunea raportarea referitor la actele delegate. Eu nu cred deloc că drumul pentru a ajunge la îndeplinirea acestor obiective este prin intermediul actelor delegate, eliminând din discuție astfel Parlamentul European. Deci sunt de acord cu abordarea dumneavoastră, doamnă raportor, abordare pe care ați prezentat-o bine. Pe de altă parte, în propunerea Comisiei nu se face trimitere la țintele, la obiectivele individuale pentru fiecare stat membru, însă înțeleg că doamna raportoare vrea să uh, schimbe acest lucru. Eu uh, cred că mi se pare corect să avem un obiectiv european și nu individual pentru statele membre, deoarece știm cu toții cât de diferită e situația în statele membre. Și ar fi o atitudine foarte europeană să considerăm să nu considerăm că fiecare poate să-și joacă, să joace propriul joc fără să distrugă proiectul european. Trebuie însoțite diferitele state membre pentru că aceste obiective, deja foarte dificile, să sprijine dezvoltarea europeană și să nu fie un obstacol în calea acestei dezvoltări prin uh, niște poziții uh, rigide la adresa anumitor țări care întâmpină oricum dificultăți. Astfel, cred eu că vom putea aborda serios acest dosar și sper uh, să nu devină um, o acțiune de acuzare, o punere sub acuzație a transporturilor, a sectorului uh, transporturilor. Să nu uităm că nu sectorul transporturilor e cauza problemelor pe care le avem. E un instrument prin care UE asigură ceea ce trebuie să asigure, libera circulație a mărfurilor și persoanelor, o valoare pe care trebuie să o păstrăm. Noi suntem în Comisia de Transporturi și rolul nostru ar trebui să fie, în primul rând, să protejeze transporturile și să nu le distrugă. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, stimate coleg. Știm că vă pasionează acest raport, însă nu pot să vă acord de fiecăruia 5-6 minute. Dacă e așa, stăm aici până la noapte, nu? Prin urmare, vă voi limita la două minute intervențiile. Doamna Oredi. Este rândul dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, îi mulțumesc și colegei noastre, raportoarea, vă mulțumesc pentru observațiile pe care le-ați făcut, cu care sunt de acord uh, pe deplin și sunt de acord și cu modul în care abordați acest dosar. Între paranteze, și vreau să spun că și eu sunt de acord cu colegul Salini referitor la intervenția Curții de Conturi, referitor la proiectul uh, Lyon-Torino. Ar fi important să avem o discuție în comisia noastră pe acest subiect și delegația italiană și grupul uh, nostru și-ar dori foarte mult așa ceva. În primul rând, trebuie să spunem că am făcut mari eforturi în legătură cu un subiect care creează mari așteptări la nivel european. E absolut esențial să acționăm foarte rapid, deoarece dacă întârziem adoptarea acestui regulament, am putea pune în pericol uh, obiectivele pe care le-am stabilit la începutul acestui mandat, și anume neutralitatea climatică până în 2050. Doamnă președinte, eu cred că aici e nevoie de o implicare transversală a tuturor forțelor politice pentru a atinge acest obiectiv. Trecem prin niște vremuri grele, drept, însă nu ne putem permite ca acest uh, virus să încetinească și acest parcurs trebuie să facem tot posibilul pentru a a atinge aceste obiective. Acum, relansarea economică. Dacă vom avea o relansare, doar dacă vom avea o redresare verde, vom putea uh, reuși. Uh, fiecare stat european va trebui să cheltuiască resursele pentru a sprijini această nouă politică și știm de asemenea cât de importantă este chestiunea tranziției. Întotdeauna am considerat că nu putem lăsa pe nimeni în urmă și în această fază atât de sensibilă acest lucru e și mai valabil. Ca raportare din umbră, aș vrea să mă concentrez și eu asupra transporturilor, provocărilor legate de transformarea acestui sector. Dar asta nu se limitează, bineînțeles, la transportul rutier și feroviar. E vorba, bineînțeles, și de transportul marin, aerian, maritim. Ca și dumneavoastră, așa cum spunea și dumneavoastră, știm că există întârzieri în aceste sectoare, însă cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru a atinge obiectivul de reducere emisiilor până în 2030 și să nu avem un obiectiv care să nu fie sub 55%. Acesta este pragul nostru. Deci noi socialiștii considerăm că trebuie să facem presiuni pentru a adopta procentul de reducere de 55% pentru a garanta ulterior după aceea ca statele să aibă zero emisii pe teritoriile lor până în 2050 cel târziu. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul José Ramon Diaz are cuvântul. Unde? Scuziți? Vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să îi mulțumesc în public doamnei Telimeț raportarea pentru acest aviz legat de legea climatică. Noi, Renew Europe, vă mulțumim pentru dispoziția dumneavoastră și pentru angajamentul dumneavoastră pentru a ajunge la un acord cât mai curând pe marginea unui din proiectele legislative cele importante din acest mandat. După cum știți, Comisia a plasat sectorul transportului în centrul politicii de mediu în acest nou Green Deal. Tocmai din acest motiv, poziționarea și avizul Comisiei de Transporturi are o relevanță majoră și sper că amendamentele noastre să fie incluse în textul final. Acum, referitor la conținut ca raportor din umbră, aș vrea să subliniez câteva elemente importante pentru noi, Renew. În primul rând, stabilirea de obiective realiste fixe stabile. Industria a dat dovadă întotdeauna de voința de a coopera pentru a avea o, o economie cu emisii reduse. Deci noi, puterile publice, trebuie să le oferim certitudine pentru ca ele să-și planifice viitorul pe termen mediu și lung. E nevoie de claritate și încredere pentru acest sector care este dispus să își reducă emisiile. Deci de aceea nu putem uh, stabili obiective din când în când uh, în funcție de orientările politice din momentul respectiv. În al doilea rând, să protejăm investițiile în combustibile alternativ și în noile tehnologii uh, investiții pe care le-a făcut sectorul în ultimii ani și să le protejăm și investițiile viitoare. Deci nu putem să spunem sectorului transportului că investițiile lor nu mai sunt valabile doar pentru că decizia politică acum e alta. Până la urmă, noi, Renew, mizăm pe aceste obiective de mediu, bineînțeles, însă cu măsuri de acompaniere a sectorului, ținând cont de competitivitatea acestui sector și de caracterul global al transportului. Nimeni nu poate fi lăsat pe din afară. Deci, doamnă Mes, încă o dată, vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră și sperăm să ajungem la un acord cât mai curând, deoarece modelul nostru de transport european uh, reprezintă, practic, miza. Doamna Leila Șabi are cuvântul acum două minute. Rizi. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Primul rând, mulțumesc doamnei raportor pentru excelenta muncă depusă. S-a spus deja, legea pentru climă este esențială pentru Green Deal și pentru a ne respecta obiectivele este esențial să scădem emisiile. Iar domeniul transportului, clar, are o responsabilitate, responsabilitate clară cu proporția mare de emisii din domeniul transportului care continuă să crească. Nu putem să continuăm cu declarații de intenție și cu propuneri vagi. În calitate de Comisie pentru Transport și Turism trebuie să avem propuneri concrete pentru ca deplasările noastre să fie mai sustenabile. Deocamdată Comisia pune accentul numai pe inovațiile tehnologice, însă acest lucru este insuficient. Întregul model de mobilitate trebuie revizuit. În ceea ce privește tipurile de transportul maritim și cel aviatic, este clar că trebuie să existe măsuri ce vizează aceste sectoare uh, în ideea de a avea o scădere a numărului de uh, deplasări și de a cantității de transport în acest domeniu. În ceea ce privește transportul aerian, este important să nu ținem cont numai de emisii, pentru că dacă integrăm toate efectele, impactul asupra climei este de două ori mai mare decât numai cel al uh, emisiilor de gaze de efect de seră. Nu numai că trebuie să revizuim transportul, dar și tipul de infrastructură. Iar uh, raportul Curții de Conturi a făcut uh, referire la asta raportul Curții de Conturi în ceea ce privește rețelele de transport transeuropene. Ele ne arată că infrastructurile noastre supradimensionate nu ne ajută neapărat să fim mai uh, sustenabili. Este nevoie de o mobilitate mai lentă și mai locală. Uh, de asemenea, sprijinim uh, obiective mai ambițioase și obligatorii, așa cum propune și uh, raportoarea. Considerăm că este esențial pentru o politică climatică realistă. Mulțumim încă o dată, doamnă Mes, pentru uh, munca depusă. Mulțumim, spune doamna președinte. Ce se întâmplă, domnule Marinescu? Doriți să avem mijloace de transport mai puțin poluante? Cai? Bun, cred că trebuie să fim sinceri, nu ne întoarcem la luminat cu lumânarea. Să continuăm. Dăm cuvântul uh, deputaților care doresc să intervină în această dezbatere. Începem cu doamna Adamovici. Vă dau cuvântul, doamna Adamovici. Entendez Allez, appuyez sur votre bouton. Dacă mă auziți, apăsați pe buton. Continuăm, spune doamna președinte. Doamna Vind, aveți cuvântul. Thank you. And thank you to the... Mulțumesc și mulțumesc doamne raportor și raportorilor din umbră pentru munca de până acum. Mă bucur că nivelul de ambiție este ridicat. Este foarte important ca Comisia TRAN să nu încerce doar să protejeze trecutul. Ar trebui să mergem cu viteză maximă înainte, într-o mașina electrică alături de Envi ca să ne asigurăm că Parlamentul are o poziție ambițioasă. Parlamentul deja a votat pentru o reducere de 55% de atins până în 2030. Ar trebui să fim mai ambițioși de atât ca să ne aliniem științei și cercetării. Fiecare stat membru trebuie să participe, nicio regiune nu poate fi lăsată în urmă în lumea combustibilului fosil. Trebuie să ne susținem într-o tranziție justă și să ne dăm seama că noi toți va trebui să atingem obiectivele noastre comune. Și un ultim comentariu, să nu uităm impactul emisiilor de metan din sectorul nostru, pe măsură ce sectorul hidrogenului va lua amploare. Mulțumesc! Monsieur Etienne, la parole est à vous pour une minute. Perfect, un minut la fix. Domnule Etienne, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru mine este foarte important să subliniez un aspect, cum spunea și raportul nostru din umbră, Jose Ramon, sunt obiective care nu pot fi în mod realist atinse. Pe mine nu mă ajută la nimic să discutăm acum despre cum să mărim aceste obiective, să le majorăm, ci ar trebui să ne gândim ce putem face ca să atingem obiectivele pe care deja ni le-am fixat. Iar în sectorul transportului este deosebit de greu, pentru că aici investițiile se fac pe termen lung. Este o caracteristică a transportului. Asta înseamnă că întreprinderile, au nevoie de predictibilitate în ceea ce privește planificarea pentru ca aceste investiții să poată fi înfăptuite. Sunt de acord cu dumneavoastră, sectorul maritim și sectorul transportului aerian. Acolo trebuie să venim tare din urmă, dar pentru mine nu înseamnă absolut nimic uh, să punem cu susul în jos acum modelul economic, pentru că comerțul internațional se asigură de faptul că pe acest um, glob pământesc se distribuie libertatea și democrația și ce trebuie noi să facem este să ne asigurăm că sectorul maritim și transportul aerian devin mai vezi, mai ecologice. Pentru asta se impun investiții și inovare. Dacă ne uităm un pic la transportul aerian, am uh, lansat deja Clean Sky Europe. Trebuie să implementăm acum totul și să uh, ne asigurăm că combustibilii prietenoși cu mediul înconjurător sunt într-adevăr disponibili pe piață, pentru că branșa în sine este gata să o ia pe această cale ecologică. Deci pentru mine asta contează să mergem mână în mână cu întreprinderile și să cooperăm cu acest sector ca să nu pierdem competitivitatea în Europa. Domnule Marinescu, vă dau cuvântul un minut fix. Thank you for your generosity. Thank you. Mulțumesc foarte mult pentru generozitatea dumneavoastră. Și eu vreau să atingem neutralitatea până în 2050. Dar cred că trebuie să alegem o cale posibilă de a face asta în concordanță cu tehnologia. De exemplu, este pentru mine ciudat să spunem că noi facem un studiu pentru a vedea dacă putem avea 50 sau 55. Nu, comisia face un studiu pentru a vedea care este obiectivul posibil de atins până în 2030, nu 50 sau 55, fiindcă cineva așa a hotărât. Eu cred că totul ar trebui să se facă în baza unor studii comprehensive din punct de vedere social, economic și de mediu, pentru că, iată, acestea sunt lucrurile cele mai importante. Îmi pare rău. Suntem acum în situație de pandemie și eu unul nu văd nicio diferență dacă mor din cauza emisiilor sau dacă mori de foame pentru că nu ai un loc de muncă și pentru că nu mai ai ce să pui pe masă. M-aș mm, mândri ca Europa să fie primul continent neutru din punctul de vedere al carbonului, dar, până la urmă, toate deciziile trebuie luate uitându-ne puțin în jur, la nivel global. Ce se întâmplă la nivel global? Decizia noastră ar trebui să meargă deci în această direcție. Despre transport, această lege nu vorbește despre diferite sectoare. Această lege vorbește despre cum să hotărâm obiectivele și, care, și cum să fixăm traiectoria pentru 2050. Noi trebuie să vorbim aici despre transport, la nivelul politicilor sectoriale. Sunt împotriva ETS-ului. Am să mă explic și de ce. Pentru că e doar pentru că e doar uh, chestiune de taxă. Noi trebuie însă să promovăm măsuri foarte clare. Cu aviația, da. Haideți să facem un fond ca să înlocuim avioanele și ca să cumpărăm avioane noi, ecologice. Asta e calea înainte. Nu există o altă cale posibilă. Fără transport nu este economie. Fără economie nu sunt locuri de muncă și nu este posibilitatea, nu este nicio șansă ca oamenii să aibă un trai bun. Apoi, despre sectorul maritim, să vedem ce program ne furnizează Organizația Internațională Aferentă, ce este posibil din punct de vedere tehnic. Haideți, deci, să ne orientăm în funcție de știință, în funcție de posibilitățile tehnologice și în funcție de studii, de studii mă scuzați, sociale, economice și de mediu. Mulțumesc! Marinescu. Mulțumim foarte mult, domnule Marinescu. Aveți dreptate în privința unui lucru. Da, vorbiți despre starea mondială. Avem acordul de la Paris. Dacă aplic Green Deal-ul și acordul la Paris, nu avem 55%, e 60% de fapt. Vă spun imediat din star. Mi-am făcut calculele și chiar s-a și spus asta. 70%. Care e uh, nivelul global dacă ajungem la 80%? Haideți să vedem ce fac și ceilalți. Emisiile, da, sunt în uh, aer, nu? Zboară. Nu e vorba doar de emisiile Europei de 80%, ci la nivel mondial. Însă ar fi bine ca Europa să fie totuși lider, nu? Să-i motivăm pe ceilalți. Nu ăsta e scopul nostru, domnule Marinescu? Da, și sigur ne urmează și americanii și chinezii. Da, da. Poate ne mai trimit un uh, virus și scade emisiile. Haideți să nu avem acum o dezbatere între noi. Oricum, chinezii cred că au înțeles ce trebuie să facă și în ceea ce vește clima. Doamna Damovici, avem acum legătura în sfârșit? Apiez sur votre buton. Dacă apăsați pe butonul Speak. Acum? Bună ziua! Mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru munca făcută și sunt complet de acord cu ce a spus coordonatorul nostru, domnul Marinescu. Pentru 2050 uh, n-ar trebui să avem doar așa un slogan, ci un obiectiv care să se înscrie în legea climatică și în acest context subliniez cât de important este să se comunice corect cu cetățenii, cu uh, companiile și cu toate ramurile din sector. Ei se tem de costul de carbonizării economiei, deci e importantă comunicarea noastră la nivel european, să transmitem informațiile în mod clar și eficace și corect și să demonstrăm de ce e atât de important ca deja din momentul de față să începem să ne ocupăm de acest subiect. Nu ne putem permite să lăsăm problema asta pe viitor. Eu mă tem însă că dacă nu vom avea comunicarea corectă, nu vom reuși să-i convingem pe cetățenii Uniunii Europene să ne sprijine și să sprijine această idee a neutralității climatice. Și asta ne-ar face și mai dificilă sarcina, chiar dacă am avea, să zicem așa, o lege oficială europeană în legătură cu asta. Vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru problemele de natură tehnică. Allez, je passe maintenant la... Bun, acum îi dau cuvântul colegei noastre, Catherine Van Brept. Mă bucur foarte mult că ați venit, doamnă Van Brept. Climate Law Head. Mulțumesc. Da, trebuia să fiu aici, că e vorba despre legea climatică și vreau să-i răspund imediat domnului Marinescu. De 10 ani sunt în acest parlament și uh, sunt implicată pe politicile de mediu și am profitat uh, de ocazie ca să schimb comisia mea principală uh, exact din motivele uh, pe care le-ați menționat. N-are niciun rost să ne menținem noi la un nivel jos ambițiile, știind că restul lumii nu vine după noi. Important este să avem noi ambiții ridicate, despre asta e vorba în raport și apoi să facem legătura cu politicile noastre de um, comerț internațional, cu, de exemplu, în ceea ce privește politicile comerciale și în ceea ce privește Carbon Border Tax. De aceea este atât de importantă această lege, pentru că are abordare holistică. Legea climatică este o parte esențială din noul pact ecologic și trebuie să facem aici legătura cu tot ceea ce ține de pactul ecologic. Apoi, este foarte important ca după criza COVID-19, spun după pentru că mă tot aștept ca lucrurile să se termine. La un moment dat va trebui să facem investiții uriașe. Ca să putem face aceste investiții, principiul uh, no, do no harm, să nu faci rău, este foarte important. Adică să nu mai orientezi banii în direcția greșită. Și ca să putem face asta, ca să avem fondul de redresare și el să fie disponibil pentru investiții juste, avem nevoie de ambiții ridicate în legea climatică. Așa că de aceea o susțin pe doamna raportor. Spunem că mergem de la 55 la 65% pentru 2030, dar ce este iarăși foarte important este să pavăm calea înspre atingerea obiectivelor de mediu pentru 2040. Iată deci un element cheie aici și de ce o susțin uh, pe doamna raportor. Am vorbit exact cu domnul Marinescu. Mulțumesc foarte mult. Domnule Cof, dumneavoastră mă auziți? Vă dau cuvântul. Ali, la parole. Da, vă aud. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Un pilon central din Pactul Ecologic European este să ne asigurăm că obiectivele de mediu sunt stipulate prin lege și că oferă o traiectorie Uniunii Europene în așa fel încât să-și respecte și să atingă obligațiile din baza acordului de la Paris. Cred că trebuie să oferim certitudine atât consumatorilor cât și investitorilor. Iată deci ce înseamnă pentru mine Pactul Ecologic European, Green Deal. Avem nevoie de obiectivul de 65% reducere emisiilor până în 2030. Cu privire la domnul Marinescu, care a sugerat să ne întoarcem uh, uh, în trecut, nu cred că așa se pune problema. Cred că pactul ecologic poate oferi și certitudine, poate fi despre locuri de muncă, în energie, în transport, în agricultură, în toate acele sectoare unde depindem enorm de tot ce face mâna de lucru în Uniunea Europeană, așa că avem nevoie de un nivel ridicat de ambiție acum și trebuie să mergem înspre combustibil durabil, alternativ, să scăpăm de zborurile pe uh, distanță scurtă, dacă sunt alternative, și să gestionăm uh, sloturile aeriene mult mai bine. Iar din punct de vedere științific, trebuie să includem și efectele non-CO2 ale mm, aviației. Aș putea continua, doamnă, doamnă președinte, însă mă opresc aici, mulțumind raportoare și raportorilor din umbră pentru muncă. Vous êtes là? Mulțumesc, doamnă Taylor, dumneavoastră sunteți conectată? Nu se aude nimic. Micro. Ale, apiși votre micro. Dacă apăsați și pe microfon... Tot nu se aude, ne pare rău. allez la parole este Aveți cuvântul. Allez, on va recommencer. Alors, Monsieur Flego va continuer avec vous. Yeah, I'm here. Sunt aici. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi, cei de la Renew Europe, salutăm, bineînțeles, ideea ca Europa să devină un lider mondial și să avem o legislație pentru neutralitatea climatică. Obie- niște obiective obligatorii pentru 2050 cu privire la neutralitatea din punctul de vedere al carbonului vor fi un instrument important din putere economic, tehnic și nu numai pentru tranziția verde. În sectorul transportului avem nevoie de soluții noi, inovatoare pentru decarbonizarea transportului și să sporim uh, procentajul energiilor regenerabile, să protejăm și să investim în locuri de muncă, mai ales în perioada de după pandemie, să creăm uh, sisteme inteligente de transport. Toate aceste elemente vor fi cruciale. Cu toții știm că sectorul transportului împreună cu cel al turismului sunt sectoarele cele mai grav afectate de criza COVID-19. Acestea fiind spuse, cred că legea climatică și fondurile europene ar trebui să paveze calea pentru a oferi oportunități noi din punct de vedere economic pentru tranziția climatică. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Uh, s-a restabilit conexiunea doamnei Taylor? Se pare că nu. Doamna Serda are cuvântul acum. Vă dau cuvântul. Okay, thank you. Thank you, Chair. Uh, without a doubt, uh, the uh, transport and tourism sectors. Cu siguranță, <clears throat> sectorul uh, turismului și transportului joacă un rol important pentru a putea atinge obiectivele pe care le dorim pentru 2030 și 2050. Și pentru a face față acestor ambiții, pe care ni le cer și cetățenii de altfel, e important să avem o reconvertire a acestui sector și trebuie de asemenea să le oferim statelor membre capacitatea de a face, de a efectua această tranziție, pentru că această tranziție să ajungă în toate regiunile. Și subliniez cât de important este să nu uităm de anumite regiuni care au o situație specifică. Mă refer la regiunile ultraperiferice. Foarte important să se țină cont de caracterul lor specific în cadrul acestei uh, reconversii. Doamna Tax, mai aveți cuvântul. Uh, yes, I would own... Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să subliniez numai faptul că trebuie să avem un nivel ridicat de ambiție. Am menționat deja aceste cifre, pentru că cifrele sunt foarte importante. Suntem în miezul crizei COVID, aproximativ 470.000 de decese la nivel mondial, oameni care au murit din cauza calității proaste a aerului și a COVID-ului. Acum însă uh, suntem și uh, într-un nivel în care, într-o situație în care economia e foarte slăbită. În fiecare an în Europa 400.000 de oameni mor din cauza poluării aerului. Uh, și asta nu e COVID, e uh, poluare obișnuită. Deci avem nevoie de o economie care să fie pregătită pentru viitor și să împiedice asta. Mulțumesc, doamna Iutapulus. Aveți cuvântul. Yes. Thank you very much. I would like to show this Mulțumesc. Aș dori să vă arăt această mască. pe care am uh, găsit-o. Este o uh, mască ce arată anual deviația uh, de temperatură față de 1971. Avem Ehm, începem în anii 70 cu albastru și continuăm în 2018 ehm, spre roșu și ehm, pe partea cealaltă e 2019, că n-a mai fost uh, loc. În această dimineață, în Consiliul de Energie Durabilă, am participat împreună cu o tânără care este implicată în mișcarea Fridays for Future și a pus o întrebare foarte relevantă. Voi, cei care faceți politici, uh, vă gândiți la noi, majoritatea dintre voi nu veți mai fi aici în 2050, dar eu voi fi și vreau și eu să am copii. Cred că este responsabilitatea noastră să ne stabilim obiective ambițioase, pentru că fără obiective ambițioase nu se va întâmpla nimic. Eu vin din Germania. Am văzut um, cum uh, guvernul uh, german a încercat să dilueze standardele de emisii. Știți ce se întâmplă acum? Oameni din întreaga German, Germanie se, uh, uh, își doresc autovehicule electrice și industria auto nu poate, fur, nu poate ține pasul cu cererea pentru că au investit prea mult timp în motoare cu combustie. Oamenii vor cumpăra mașini chinezești, indiene, uh, foarte bine pentru țările acestea, dar mi-aș, mi fi dorit ca guvernele noastre să împingă industria noastră către un viitor durabil, pentru că asta creează locuri de muncă pe termen lung. Nu trebuie să facem uh, greșeala să fim, să nu fim suficient de duri uh, cu uh, carburanții fosili. Trebuie să arăt să arătăm că putem crea modele de business durabile care să susțină un uh, Um, mediu durabil. Nu putem să trăim fără soluri fertile, fără apă pe care să o bem, fără aer curat pe care să-l respirăm. Asta este cel mai important. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Am recuperat-o pe doamna Taylor? Doamna Taylor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc că îmi dați încă o dată cuvântul. Dragi colegi, dacă vrem ca Uniunea Europeană să fie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050, trebuie să fim sofisticați. Unele țări au oportunitatea să ajungă mai rapid la neutralitatea emisiilor și alte țări sunt dezavantajate și vor ajunge mai târziu la acest obiectiv. Însă, ce contează este bilanțul net. Cred că trebuie să dăm statelor membre posibilitatea unor uh, schimburi, astfel încât să atingem acest obiectiv în cel mai eficient și ieftin mod. Acest lucru nu numai că va fi în beneficiul cetățenilor noștri, dar și ne va da oportunitatea să fim un exemplu pentru lume. Vom uh, ilustra de plin um, motoul unității în diversitate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, până la președinte, domnul uh, Trombaschi. Domnule Jambatski, sunteți conectat? Well, I am a shadow reporter, so I was a little bit... Mulțumesc. Am fost surprins că nu mi-ați dat uh, cuvântul. Sper că a fost numai o greșeală, nu un fel de cenzură, pentru că uh, sunt și raportor. Doamnă președinte, proiectul pentru legea climatică a fost controversat de la bun început. Propunerea comisiei a venit cu obiective nerealiste, greu de atins, dar și periculoase pentru statele membre și Uniunea în totalitatea sa. Pe de o parte, statele membre vor trebui să-și schimbe economiile într-un într ritm irealist. Pe de altă parte, Uniunea Europeană își va afecta propria competitivitate pe scena mondială, pe piața mondială, pentru că există pericolul ca uh, afacerile să se de- delocalizeze către alte țări. Tocmai acesta este motivul pentru care eu sunt pentru respingerea comi- propunerii comisiei. Voi introduce un amendament în acest sens. Dacă nu este însă respinsă această propunere, statele membre trebuie să poată decide ce fel de lege climatică este implementată și guvernele naționale trebuie să aplice aceste politici iar statele membre, iar măsurile trebuie să fie adaptate pentru fiecare stat membru. În ceea ce privește transportul, am uh, depus un amendament în ceea ce privește controversatul articol cu privire la întoarcerea acasă a camioanelor. Um, mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, România și Bulgaria sunt țările care vor emite 3,2 tone suplimentare de uh, CO2 pe an din cauza acestei prevederi. Doamna președinte, vă rugăm să ajungeți la concluzie. Deci vor, uh, camioanele vor circula goale mult prea mulți kilometri. Avem nevoie de obiective realiste. Mulțumesc! Realist, spuneți. Dacă ar fi să vă arăt uh, graficul uh, actual cu emisiile de CO2, vă spun că suntem cât se poate de realiști cu munca noastră. De ce vă spun asta? Cred că trebuie să înțelegeți ceva. Când vorbim despre climă, suntem prima generație care simte efectele schimbărilor climatice, dar suntem ultima generație care are capacitatea de a acționa înainte să fie prea târziu. Și cel mai mare inamic cu care trebuie cu toții să ne batem este lipsa de acțiune. Lipsa de acțiune, acțiune și cinismul. Cinismul de a aștepta, de a aștepta. Să așteptăm ce? Să găsim tehnologia miracol care ne va ajuta să reducem emisiile? Nu cred. Cred că tocmai de aceea, în această comisie, cu toții trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să transmitem un mesaj clar fiecare sector trebuie să își stabilească o foaie de parcurs și să și asume propria responsabilitate. Cum ați amintit, domnule Marinescu, transportul, dar și agricultura, energia, pentru că trebuie să eliminăm energiile fosile și va trebui să fim ambițioși. Dar să fii ambițios înseamnă nu numai să vorbești despre ambiție. Trebuie să faci pași concreți, să acționezi. Comisia, aveți două minute pentru a ne spune care este poziția dumneavoastră. Două minute, vă rog. Mersi, doamna președinte. Good afternoon, everyone. Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua tuturor. Vă mulțumim uh, pentru că ne-ați invitat. A fost foarte interesant să urmărim această dezbatere. Aș dori să reacționez la câteva elemente. Întâi, cu legea climatică încercăm să stabilim uh, direcția strategică a politicilor climatice, astfel încât să ne putem reorienta economiile și societățile către acest obiectiv pe termen lung al neutralității. Adoptarea acestei legi ne poate ajuta să ne orientăm și în relansarea economică și să ne asigurăm că uh, ajutoarele oferite economiei ne vor, ajut, ne vor permite să creăm locuri de muncă durabile, dar și o bază mai sustenabilă pentru, uh, pentru viitor. Legea climatică, așa cum am propus-o, stabilește un obiectiv la nivel european și la nivelul întregii economii. La nivel european este de prevăzut că uh, obligația de a se ajunge la acest obiectiv este pentru întreaga Uniune Europeană cu o contribuție din partea tuturor statelor membre. Dar nu am separat asta pe, în funcție de stat membru. Am spus că toți împreună trebuie să atingem neutralitatea uh, climatică. Mulți dintre dumneavoastră ați menționat obiective individuale. Bineînțeles, este una dintre posibilități pentru dumneavoastră ca factor de decizie. Dumneavoastră ați menționat uh, faptul că fiecare stat membru pe teritoriul său trebuie să acționeze, dar să fim atenți, pentru că de multe ori, la nivel european, ne bazăm pe cooperarea între statelor, statele membre. ETS uh, așa funcționează. Prin uh, mecanismul de partajare a eforturilor, statele membre se pot ajuta. Unele au mai multe păduri, altele mai puține. Deci există un mecanism de cooperare. Deci uh, atenție când uh, alegem un obiectiv individual să nu împiedicăm capacitatea de a acționa la nivel uh, european. Apoi, la nivelul întregii economii, în toate sectoarele trebuie să participe. Dumneavoastră, ați, mulți dintre noastre au vorbit despre sectorul aviației și sectorul maritim. În același timp, am dorit să rămânem destul de general, să stabilim principiile generale și obiectivul uh, final. După cum știți, lucrăm la legislație în domeniul maritim și aviatic. Vor veni în următorii ani, în, în anul uh, viitor, uh, propuneri cu uh, cum putem ajunge la obiective 2030 și neutralitate. Apoi ați menționat actul delegat. După cum știți, în propunerea noastră, obiectivul 2030-2050 este stabilit de către colegiuitori. Ce am încercat noi să facem cu traiectoria este să facem o evaluare a progreselor și să avem o, un mod de a măsura în mod concret ce înseamnă a fi compatibil cu obiectivul de neutralitate climatică. Dar ele nu sunt uh, obiectivele. Obiectivele le stabiliți dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc uh, interpreților, spune doamna președinte, ca, a căror uh, program se încheie acum. Mulțumesc foarte mult. Uh, reuniunea va continua în engleză. I give the floor, the last but not the least, the rapporteur, Mrs. Um, Tilly. The floor is yours.